Morning, ladies and gentlemen. It's uh, five minutes past nine. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Deja suntem în întârziere cu 5 minute. Iată de ce vă propun să începem ședința. Adoptarea ordinii de zi mai întâi. Și înainte de a o face, doresc să vă informez că astăzi va avea loc un al doilea trilog pe dosarul referitor la Pakistan dacă va apărea o soluție. Aș putea să vă rog să introducem acest punct pe ordinea de zi a zilei de mâine. Sunteți de acord? Mulțumesc. Punctul 5. Prezentarea serviciilor uh, mass media a Parlamentului European este amânat. Dacă nu aveți obiecții, atunci um, Trecem la aprobarea procesului verbal. Cred că ați dispus cu toții de acest text. Se aprobă. Mulțumesc. Punctul 3. Comunicarea la președintelui. Doresc să vă informez că ședința noastră este transmisă prin web streaming, cu excepția reuniunii coordonatorilor. Și mereu sunt uh, întrebat uh, pe ce buton uh, trebuie să apăsați. Însă nu, cred că e prea greu. S-a distribuit lista de corespondență. Puteți trimite întrebările dumneavoastră secretariatului, dacă este cazul, și vă atrag atenția că ședința de astăzi se derulează în această sală, însă mâine ne deplasăm în sala pe 5B001, adică la etajul 5 deasupra sălii în care ne aflăm. V-aș ruga, deci, să vă duceți cu dumneavoastră dosarele de documente pentru mâine. Textele adoptate în plenara din iunie au fost revizuite de juriștii lingviști și s-a adăugat și un corigendum. Schimbările la texte sunt strict de natură tehnică și în plenara din septembrie se va face anunțul referitor la Corrigendum. Îmi face deosebită plăcere să urez bun venit la doi noi membri ai comisiei noastre, dar mă tem că încă nu sunt în sală. E vorba de Nora Bera, înlocuindu-l pe domnul Abad și domnul Henry Weber, înlocuindu-l pe domnul Arif. Punctul 4 de pe ordinea de zi. Situația actuală a negocierilor în curs din cadrul trilogului referitor la cadrul financiar multianual. Martin, aș putea să te rog să iei cuvântul și să ne explici câte ceva? Uh, уважаемые colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Foarte pe scurt, doresc să vă informez referitor la trilogul în curs. E vorba de regulamentul uh, microfinanciar pentru state terțe. Am avut uh, două întâlniri sub președinție daneză și doresc pe această cale să-i mulțumesc pentru o abordare constructivă, pentru asistența acordată în aceste două întâlniri. Prima s-a derulat pe 4 iunie. Și a fost un schimb de opinii deschis privitor la principiile de bază și pozițiile instituțiilor. Am prezentat poziția de principiu a Parlamentului European cu acest prilej. potrivit rezoluției pe care noi am adoptat-o. Apoi, a doua oară ne-am întâlnit pe 28 iunie, prilej cu care s-a intrat în detaliile discuției. Am ascultat uh, pozițiile fiecarei părți, articol cu articol, pe textul uh, propus și uh, au avut loc de discuții, dezbateri îndelungate. Bineînțeles că multe din aspectele controversate ale raportului nu uh, au uh, întrunit un acord. Următoarea întâlnire este programată pentru luna septembrie, de data aceasta sub președinție cipriotă și ne așteptăm ca în viitoarea întâlnire să reușim totuși să obținem un compromis acceptabil pentru toată lumea în special în punctele cele mai problematice ale textului. Sigur că în ce privește Parlamentul European avem poziții ferme în uh, puncte precise și sperăm să obținem uh, adeziunea celorlalte instituții. Mulțumesc. Martin, anyone wish to comment? Mulțumesc. Dacă cineva dorește să comenteze, înscrieri la cuvânt. Nu, no, nu, no, No. Okay, right. <clears throat> Can I move on then regarding... Atunci putem trece mai departe. Un uh, prim trilog pe 14 iunie s-a derulat atunci când am primit o propunere revizuită a președinției și Mm, președintele comisiei noastre, dacă ne putem fi acum aici, mm, solicită îngăduința dumneavoastră să vă prezinte uh, această ședință trilog la o dată ulterioară. Dacă se va putea, vom încerca să votăm acest punct mâine. În principiu, Consiliul a acceptat propunerea noastră, dar trebuie totuși să respectăm procedura. În punctul 5 de pe ordinea de zi, cum vă spuneam, a fost amânat, ceea ce ne permite să trecem la punctul 6, raport interimar, în vederea atingerii unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Raportorul este domnul Camar, însă n-am primit uh, ar trebui să mă exprim eu, dar n-am primit note pentru acest discurs și aș dori să vă lansez de îndată posibilitatea de a comenta, de a discuta, dacă există înscrieri la cuvânt. Who are the, who are the shadows? Do we know? Raportorii din umbră, eventual. Atunci, Dacă îmi permite să fac o sugestie, haideți să vedem care este părerea Comisiei, după care, dacă dorește cineva să intervină, este binevenit și site Kamal va trebui să accepte această situație. Deci aș dori să rog reprezentantul Comisiei, domnul Duponte, cred, Îmi pare rău, domnule președinte, dar nici colegii noștri nu au ajuns încă. Intervenție fără microfon. Sorry. Uh, on that note, then if the... Da, atunci Vă rog să spuneți când vor sosi reprezentanții comisiei, pentru că vom reveni la acest punct. Acum vom trece la punctul 7. Uh, Problema este că atunci când începem la timp, nimeni nu este prezent. Oricum, următorul uh, raport este procedura de aplicare a acordului de stabilizare și de asociere cu Serbia. Domnule Winkler, sunteți aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am sosit, deci am uh, posibilitatea să vă prezint câteva lucruri. Acest raport uh, se referă la regulamentul de punere în aplicare a acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Serbia și a uh, punerea aplicare a acordului interimar semnat pe 29 aprilie 2008 un acord care încă nu a intrat în vigoare pentru că încă trebuie să fie ratificat de statele membre. Există un acord interimar care se referă la partea de comerț din acordul de asociere, iar Comisia a propus acest regulament de punere în aplicare a acordului interimar. Ne aflăm într-o situație similară cu alte state din Balcanii de Vest, Croația, Albania, Bosnia și Herțegovina și celelalte. Um, regulamentele de puse, care trebuie să fie puse în aplicare țin de procedura de comitologie. Parlamentul European a adoptat deja câteva amendamente în momentul în care am adoptat uh, regulamentul Omnibus 1 în martie acest an, pentru a păstra aceeași linie și pentru a fi coerenți cu prevederile din procedura de comitologie, eu am propus aceleași uh, modificări pentru raportul meu, aceleași modificări care s-au regăsit și la regulamentul Omnibus 1. Este vorba de procedurile referitoare la situațiile de urgență și ușurarea folosirii procedurii înscris. Aș dori să spun câteva cuvinte despre contextul general. Domnule președinte, dragi colegi, acest acord uh, de stabilizare și de asociere au obiectivul de a stabili o zonă de liber schimb într-o Uniune Europeană și întreaga zonă din Balcanii de Vest. În februarie 2010, a intrat în vigoare acordul interimar între Uniunea Europeană și Republica Serbia, însă fără normele de punere în aplicare nu poate fi aplicat. Serbia continuă să beneficieze de statutul um, autonom de preferință vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană. Este evident că este în, um, în, în interesul Uniunii Europene ca acest regulament să intre în vigoare cât mai rapid posibil. Uh, regulamentul depinde de rezultatul uh, negocierilor pe marginea Omnibus 1. Uh, Aceste negocieri încă nu au fost inițiate și datorită complexității alinierii acestor regulamente, Consiliul încă nu a decis um, un mandat de negociere. Drept urmare, fac un apel noi președinții a Consiliului să depună eforturi pentru a debloca uh, toate punctele referitoare la procedura de comitologie. Au trecut deja doi ani și jumătate de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și cred că a venit momentul să aliniem lucrurile din acest punct de vedere. Consider că am urmat uh, poziția comisiei uh, noastre, care a fost exprimată în trecut, în momentul în care am discutat procedurile de comitologie și sper că voi fi sprijinit de colegii mei. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc, Iulius. Domnul Susta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu îl înlocuiesc pe colegul nostru Copa, care este raportor din umbră din partea grupului nostru politic pe marginea acestui punct. Sunt de acord cu importanța acestui acord de asociere și stabilizare cu Serbia. Este evident că trebuie să încheiem procesul de asociere în uh, cadrul temporal pe care l-am stabilit. Din punctul meu de vedere, această propunere va consolida relațiile comerciale cu Serbia, nu doar relațiile bilaterale generale între Uniunea Europeană și Serbia. Colegul nostru, Copa, este de părere că trebuie Trebuie să... Colega noastră Copa este de părere că trebuie să încheiem acest uh, proces cât mai repede. Există unele probleme legate de aprobarea acestui regulament. Noi sprijinim amendamentele care merg în direcția cea bună, amendamentele propuse de raportor și noi considerăm că președinția ar trebui să um, inițieze eforturile de a ajunge la un uh, compromis. Cred că există o majoritate largă care sprijină uh, acest dosar. Vă mulțumesc din partea liberalilor. Martin, doresc să spui? Nici David nu este prezent. Francisca Chialar atunci. Vă mulțumesc. Doresc să spun și noi, doresc să spun și eu că Verzi vă sprijină abordarea. Într-adevăr, uh, trebuie să consolidăm prerogativele Parlamentului și, drept urmare, vă sprijinim abordarea vis-a-vis -vis de acest raport. Vă mulțumesc. Nu știu dacă cineva din partea comisiei este prezent. Domnul Scanner? Vă mulțumesc. În acest moment, comisia nu are nicio remarcă specială. Foarte bine. Iuliu, mai doresc să spui ceva? Domnule președinte, doresc să mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul și vom merge mai departe, așa cum am spus. Vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 20 iulie, ora 12. Îți mulțumesc, Iuliu. Și acum cred că este momentul să ne întoarcem la raportul Camal, pentru că alături de noi este un reprezentant, reprezentant al Comisiei, domnul Duponte. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am avea o remarcă uh, generală în legătură cu politica generală de comerț a Uniunii Europene și nevoia de resurse suplimentare pentru DigiTrade. Știți că avem o agendă de negocieri uh, uh, ambițioasă, șapte până la zece noi dosare de negocieri care urmează să fie deschise și în contextul actual economic noi considerăm că schimburile comerciale sunt un factor esențial pentru a asigura revenirea la creștere economică în Uniunea Europeană, mai ales în contextul reducerea activităților economice din acest moment în contextul crizei euro. În mod sigur, nu vom depăși această criză în mod curând. Drept urmare, politicile de schimburi comerciale și de investiție pot fi folosite pentru a Uh, consolida stabilitatea economică în Uniunea Europeană pentru a crea locuri de muncă. Însă pentru acest lucru avem nevoie de resurse financiare adecvate. Ce dorim să vă spunem în această dimineață este că Comisia a cerut uh, resurse suplimentare. Este vorba de mutări în cadrul uh, Comisiei pentru că putem elibera anumite resurse din anumite părți ale activităților, resurse care pot fi folosite în alte domenii, care sunt mai urgente. Și apoi v-am spus cât de ambițioasă este agenda pe care o planificăm și unele negocieri se desfășoară în paralel, durează unele 2-3 ani, desigur cu o viteză diferită și este greu să le gestionăm cu resursele pe care le avem acum la dispoziție. Mesajul pe care vi-l transmitem este că uh, ne-am bucurat dacă Parlamentul European ar sprijini cererea noastră de a primi resurse suplimentare pentru Direcția Generală Trade. Doi vorbitori doresc să intervină Bent. Vă mulțumesc. Cred că este adecvat Uh, faptul că ar trebui să atribuim resurse suplimentare Comisiei, pentru că dacă este să vedem care sunt modificările aduse de, de tratatul de la Lisabona și uh, vedem ce s-a întâmplat cu personalul de la Direcția Generală Trade, vedem cât de mare este diferența. Aș dori să vă întreb care este situația uh, vis-a-vis -vis de activitățile acestei direcții generale în exterior este vorba doar de încheierea unor acorduri de schimburi comerciale sau este vorba de stabilirea în, în ambasada unor uh, atașați, atașați care să se ocupe de relațiile comerciale, care să sprijine dezvoltarea unor relații comerciale cu țări terțe. Deci mă gândesc dacă Direcția Generală Trade s-a Uh, gândit ca pe lângă reprezentanții Serviciului European de Acțiune um, Externă Europeană să existe și asemenea atașați care să se ocupe de relațiile comerciale. Perfect. Ok, thanks. Me. <laughs> I'm a bit puzzled because... Um, yeah, okay. <coughs> Is this report... Sunt un pic surprinsă pentru că raportul acesta al domnului Kamal discută numai despre personalul suplimentar la DigiTrade sau vorbim și despre altceva? Nu sunt împotriva unei angajări suplimentare de personal la DigiTrade sau la alte DG-uri, pentru că știu că comisia trebuie să facă foarte multe lucruri în ultima vreme, dar dacă ne uităm la agenda Comisiei INTA, avem foarte multe puncte la care urmărim cu greu uh, ce se întâmplă, încercăm să vedem uh, ce se întâmplă, fiind dat că viteza este din ce în ce mai mare și mă întreb cum reușim să lucrăm în Parlament pe viitor, dacă vrem să mergem tot timpul din ce în ce mai repede. Trebuie să ne asigurăm și noi că putem să facem o monitorizare corectă a ceea ce facem și știu că deja acum e destul de dificil. Nu cred că dacă mai accelerăm lucrurile ar putea să ajute. Puteți eventual să ne spuneți atunci când uh, ne vorbiți de urgențe și de personalul suplimentar care va fi de ajutor, care este, care este situația și dacă nu cred că ne ajută însă pentru procedura parlamentară ca atare. Mulțumesc, domnul Murphy. Mulțumesc. E o problemă, chestiunea care se pune este pentru ce sunt folosite resursele, de unde vin resursele. Nu este vorba numai să cer mai multe resurse. Oricum, pentru mine este clar că, având în vedere politicile Comisiei și uh, politicile de austeritate care distrug piețele interne și în același timp și uh, încercăm să ne exportăm criza în afară pe alte piețe, încercăm să uh, punem mai mult accent pe comerț, um, pe comerțul cu țările terțe. Deci eu nu cred că e vorba de o soluție pentru IMM-urile din Europa, pentru oamenii care lucrează în Europa, pentru că felul în care s-ar implementa aceste politici ar avea un efect uh, negativ în general pe economia din lume. Faptul că am avea mai multe resurse pentru a continua o agendă neoliberală și acorduri neoliberale de comerț nu este un lucru care mie mi se pare bun, deci uh, apoi trebuie răspuns și la întrebarea de unde vin aceste resurse. Nu are niciun sens ca comerțul și, în general, orice aspect uh, lăsat care ține de comerț să fie un locuitor de comerț pentru dezvoltare. Mulțumesc, spune președintele. Un punct de procedură, având în vedere notele domnului Kamal. S-a înaintat termenul din octombrie în septembrie. E vorba de votul, votul pentru bugete. Știe cineva de ce s-a întâmplat așa? Nu. Bun, atunci haideți să dăm cuvântul comisiei acum vorbim despre cât de repede o să treacă această procedură și, de fapt, n-am avansat momentan. Comisia, îi dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu a doua întrebare cu privire la nevoile pe care le avem. Într-adevăr, am făcut o analiză foarte detaliată, aproape rubrică cu rubrică, pentru ca să știm care sunt nevoile pentru negocierile noastre. Și suntem conștienți de atmosfera de austeritate în care trebuie să trăim și de angajamentele pe care le-am făcut pentru a reduce resursele. Sunteți probabil conștienți de agenda de comerț cât se poate de ambițio- ambițioasă. Avem negocieri cu 11 țări pentru acorduri de liber schimb și alte regiuni și cu perspectiva de a deschide și alte negocieri, iar până la sfârșitul lui 2013 s-ar putea să avem încă alte 13 negocieri suplimentare, care înseamnă o sarcină dublu de lucru față de ceea ce avem acum. Al doilea element uh, important este că negocierea unui acord este o parte a ceea ce facem, dar după cum am văzut, de curând și natura acestor acorduri s-a schimbat. Am trecut uh, la acorduri care țin cont de un context mult mai larg. Nu se discută numai chestiunile de reduceri tarifare, ci se discută și o problemă de reglementare a acestor acorduri. Avem nevoie de aceea de resurse suplimentare pentru ca să ne putem uh, concentra pe implementarea și pe susținerea acordului pe care, acordurilor pe care le-am negociat și le-am semnat cu țările terțe. Este din ce în ce mai greu în anumite țări în care există măsuri protecționiste din ce în ce mai puternice, cum ar fi Brazilia, Argentina sau Rusia, să monitorizăm reglementările existente. Aceasta necesită resurse și uh, necesită și profil, un profil uh, specific al celor care fac acest lucru, capacități lingvistice și altele. Și avem uh, mijloace foarte reduse în momentul de față în acest context. Avem uh, de asemenea și competențe noi, de exemplu în ceea ce privește investițiile care derivă din tratatul de la Lisabona. Acesta este un alt domeniu în care ar vrea să ne dezvoltăm activitățile mai mult pentru că acesta conține un potențial foarte mare pentru companiile europene, atât medii mari, dar și mijlocii și mici în acest domeniu și de aceea și aici am avea nevoie de resurse suplimentare față de ceea ce avem acum. După cum spuneam, ne bazăm pe o analiză foarte detaliată a ceea ce avem, atât la cartierele principale, cât și la delegațiile Comisiei în alte țări și ne-am bazat pe mai multe scenarii în funcție de accelerarea negocierilor și viteza cu care acestea se derulează și vom putem da și informații mai detaliate. În ceea ce privește chestiunea specifică cu privire la combinația între ceea ce se întâmplă la centru și ceea ce se întâmplă la în țările terții prin uh, intermediul uh, delegației Comisiei sau a delegațiilor uh, SAE la fața locului, au existat foarte multe discuții pentru a vedea care este cea mai bună colaborare posibilă. Există o relație foarte bună de colaborare cu statele membre și cu delegațiile în respectivele țări în, și în țările emergente, am creat așa numitele Market Access Teams uh, care vor revizui uh, și vor analiza barierele la fața locului, vor discuta cu reprezentanții stații, statului respectiv și se vor întâlni cu companii pentru a vedea care sunt obstacolele cu care se confruntă și dacă le pot uh, înlătura. Acest proces este într-adevăr unul extrem de productiv și extrem de util. De asemenea, ne-am gândit ca împreună cu eh, SAE-ul să încercăm să alocăm resursele mai bine în cadrul delegației UE. Există un raport care va fi prezentat Comisiei cu privire la așa numita evaluare a sarcinii de lucru și a măsurilor viitoare ale Comisiei cu privire la delegațiile sale în lume. Obiectivul acestui raport este să se folosească cât se poate de eficient resursele Comisiei în funcție de necesități, în, mai ales în țările emergente. Și un al doilea punct foarte important pentru DigiTrade este că am cerut uh, o îmbunătățire, de fapt o sporire a personalului nostru. Avem 100 uh, 53 de delegații în lume și, din păcate, ne trebuie profesioniști în domeniul comercial, pentru că nu avem decât în o treime din aceste delegații specialiști pe comerț. Este nevoie de un, comerț, de un specialist pe comerț în anumite locuri în care nu există așa ceva, pentru că acesta ar putea face diferența între o problemă de reglementare sau o problemă care ține de comerț. De aceea am cerut și acest lucru. Într-adevăr, analiza pe care am făcut-o noi despre resursele de care avem nevoie nu se referă deci numai la centru, ci se referă, după cum spuneam și înainte, și la delegațiile Comisiei Europene. Lucrăm mână-mână și cu statele membre și cu SAE-ul uh, cu privire la această problemă. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Tocmai am primit o listă de întrebări uh, a lui Said Kamal, care ar putea să intereseze pe deputați. Dacă vreți să-l contactați, el a pus patru întrebări. În primul rând, dacă arhitectura actuală a rubricii pentru uh, Europa globală acoperă cu adevărat uh, toate relațiile de cooperare economică și relațiile comerciale cu țările terțe și dacă instrumentul, instrumentele Uniunii Europene pentru acțiunea externă sunt suficiente. În al doilea rând, Comisia uh, s-a referit la, la rubrica 4 cu privire la evaluarea acestor ambiții. Apoi, angajamentul și cooperarea între instrumentele existente și dacă echilibrul între acestea este corect și dacă nu este, de ce. Și nu în ultimul rând, dacă există destulă coerență între instrumentele existente și implementarea acestora și dacă colegii cred că cheltuielile administrative care au fost prevăzute pentru aceste instrumente sunt necesare și sunt suficiente. Astea sunt așadar întrebările domnului Kamal. În ceea ce privește procedura, votul a fost amânat uh, pe 10 și 11 octombrie, mă, scuzați, a fost înaintat pe 10-11 octombrie, deci avem un calendar foarte strâns pentru ca să putem să ne adoptăm acest aviz la timp. Deci votul care era pe 10 și 11 octombrie a fost mutat pe 17 septembrie. Așadar, calendarul e foarte strâns. Deci în loc de 10-11 octombrie, votul e pe 17 septembrie, deci aproape o lună mai devreme. Aceasta înseamnă că amendamentele care um, vor, se vor înainta va trebui să fie în engleză, dar aceasta ne scapă de sub control. Îmi pare foarte rău că situația este așa. Nu știu exact de ce s-a înaintat data vot, uh, în termenul de depunere a amendamentelor. Știți dumneavoastră? Se vorbește fără microfon în sală. Termenul de depunere a amendamentelor este 5 septembrie. Veți primi oricum o notă informativă cu privire la aceste informații. Și când, când vom primi documentul, documentul de la Said Kamal, nu se poate să înaintăm amendamente la acest document? La sfârșitul lunii. La sfârșitul lunii o să primiți. Yeah. Mrs. Um, who's the helmet? Establishing a financial instrument for development and cooperation. Um, Trecem la instrumentul financiar pentru dezvoltare și cooperare. Este un nou regulament pentru perioada 2014-2020. Uh, raportorul nostru este Helmut, iar Comisia pe fond este DV. Helmut, ai cuvântul. Mulțumesc. Am avut o prim schimb de opinii uh, în ce privește instrumentele de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și am promis, am propus, uh, pardon, um, acele linii pe care le-am dorit și aș vrea să subliniez la început că am avut ocazia să dezvoltăm împreună cu alte comisii niște linii generale comune în ce privește uh, obiectivele și strategia. E adevărat, uh, comisia competentă este DEVE, însă, așa cum am spus și la trecută, prin uh, amendamente pe propunerea comisiei am încercat să uh, păstrez liniile de bază ale Parlamentului European. Comisia DV cred că tocmai săptămâna trecută a avut o întâlnire și un prim schimb de opinii pe acest raport. Raportorul a mulțumit Comisiei pentru această nouă propunere. A făcut și propuneri de schimbare, inclusiv asupra instrumentului care este actualmente în vigoare. Aliniere față de țările partenere, introducerea unei anumite diferențieri între împrumuturi și granturi. Cu toate acestea, au fost introduse peste 200 de amendamente la propunerea Comisiei. Ceea ce mă duce la modul uh, nostru de lucru. Am conlucrat cu raportorii din umbră pentru că am încercat să demarăm lucrările noastre după primul schimb de opinii și sper că astăzi să avem ceva mai mult uh, uh material pe masa de lucru și după ședința de astăzi să ne continuăm uh, eforturile. Un uh, aspect general valabil pentru toate comisiile parlamentare implicate este că Trebuie definite caracterele, obiectivele, arile de cooperare pentru perioada 2014-2020 în cadrul acestui instrument. Așa cum am făcut-o și data trecută, vreau să vă spun că scopul Uniunii este în continuare acela de a reduce uh, sărăcia. Acest uh, principiu se află și în tratate. Ar trebui, din punctul meu de vedere, să uh, ne focalizăm pe această problemă și să ne gândim mereu la acest aspect atunci când um, tratăm asemenea texte. Sunt uh, de acord cu micile schimbări propuse de comisie la uh, instrumentul uh, în vigoare, pentru că acesta mm, respectă mm, elementele de actualitate, ceea ce se întâmplă în acest moment. Probând însă mm, această abordare, propunerea mea era de a merge în deta- până în detaliu, în anexele 4 și 5. Abordarea diferențiată a fost uh, acceptată Aș mai spune că nevoile anumitor regiuni și anumitor state trebuie subliniate și să ne asigurăm că toți uh, partenerii acestui proces sunt incluși. Ceea ce mă duce la următoarea idee. Prin schimbările propuse, Comisia uh, merge un pic prea departe, excluzând anumite țări din cooperarea bilaterală. Iată de ce eu aș propune reintroducerea anumitor uh, state, în special din America Latină, și astfel să revizuim anexa 3. De asemenea, sunt de acord cu propunerea Comisiei în vederea unei abordări mai tehnice. Sigur că flexibilitatea nu trebuie să permită îndepărtarea Parlamentului de la deciziile în ce, privesc, în, ce, în ceea ce privește bugetul. Ceea ce pentru noi nu este o sumă foarte mare de bani, poate totuși însemna enorm, enorm de mult pentru cutare sau cutare stat aflat în dificultate. a da mână liberă pe 60% din totalitatea bugetului, pentru mine nu este uh, ceva acceptabil din punctul de vedere al Parlamentului. Cred că trebuie să revenim la întrebarea referitoare la obiectivele de ordin uh, comercial și economic. Acestea sunt aspectele ce țin de competența comisiei noastre și, prin urmare, asupra acestora ar trebui să ne concentrăm noi. În fine, salut abordarea comisiei atunci când încearcă să includă linii noi, cum ar fi uh, noua strategie comună pentru Africa. Aceasta înseamnă că Africa este primul punct pe ordinea priorităților noastre și um, putem spera că vom contribui la eradicarea sărăciei pe acest continent. Uh, bugetul global al instrumentului a fost uh, sporit și acest lucru ar trebui susținut de Parlamentul European. Și trebuie să ținem seama de acest lucru atunci când vom aproba textul în globalitatea sa în toamnă. În ce privește calendarul, ieri am avut o întâlnire cu raportorii din umbră și uh, membrii personalului și cu asistenții. ni s-a părut uh, destul de complicat să um, planificăm o votare pe data primei noastre întâlniri, care e pe 3 septembrie. Iată de ce am dorit să rugăm secretariatul să verifice împreună cu Comisia DEVE să găsim o dată care să permită tuturor să verifice textul, amendamentele, să se obțină compromisurile dorite și așa mai departe, așa încât în luna septembrie să pornim cu dreptul, așa încât uh, acest uh, aviz să uh, fie unul de succes. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Helmut, crezi că vom fi, vom fi bine dispuși când revenim după vacanță, că vom porni chiar cu dreptul? S-ar putea să avem o problemă. pentru că agenda a fost stabilită pe durata uh, întregului an și va fi foarte dificil să schimbăm data deja programată. Va trebui să o respectăm. Însă uh, există și o săptămână turcoază înainte de 3 <clears throat> septembrie. Vă dau o întâlnire pe 31 august, atunci, domnule președinte. Mulțumesc, Helmut. Domnul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte. În această dimineață sunt doar purtătorul de cuvânt uh, al doamnei Saifi, care nu poate fi astăzi aici. Domnul Șolț a menționat deja că ieri a avut loc o întâlnire a raportorilor din umbră și că s-a discutat problema. Prin urmare, vreau să menționez doar câteva poziții. Uh, unele amendamente, din punct de vedere al colegii noastre, nu țin de competența uh, Comisiei INTA. E cazul amendamentelor 28, 31, 32 și de la 39 la 50. Acestea, deci, nu țin de competența noastră. Colega noastră este de acord că, cu o parte a conținutului acestor amendamente și înțelege intenția raportorului, așa cum a fost uh, tocmai prezentată, însă nu crede că acest uh, aviz este mijlocul potrivit de a transmite acest mesaj, deci de a introduce aceste amendamente. Um, Amendamentul 31 se referă la modificarea listei de țări care pot beneficia de instrument. Ori acest lucru trebuie lăsat în seama uh, comisiei competente, care va negocia această anexă, aceste liste, în trilocul ce urmează. Raportorul din umbra PPE va solicita amendament pe părți, bunoare la amendamentul 7, păstrând textul original al considerentul 15. Apoi, amendamentul 27 la articolul 14, care se referă la limitarea posibilității de a uh, spori sau scădea uh, aplicabilitatea, mm, formularea inițială permite derogări de la realocări sub 20%, ori raportarea propune un prag de 10%. Doamna Saifi consideră că nu este un punct în care INTA e competentă. Nici AFET, nici DV nu doresc însă să modifice acest prag. Oricum, dumnei se uh, declară deschisă pentru discuții ulterioare. De asemenea, uh, este cât se poate de flexibilă la o eventuală schimbare a calendarului. Mulțumesc! Um, uh, Mrs. Hersep, yeah, bye. Thank you. Buenos días. Eh, perdonen porque me acabo de incorporar. Estaba en la comisión de ITRE. Bună ziua. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar vin de la comisia ITRE. Eu sunt raportor din umbră și pentru acest raport, la această comisie și am venit pentru, aici pentru a-i mulțumi raportorului, pentru că a prezentat unele amendamente care însă nu sunt foarte clare din punctul de vedere al politicilor de comerț internațional. Din punctul meu de vedere, trebuie să respectăm următoarele poziții. Trebuie să respectăm competențele fiecarei comisii în parte. Drept urmare, noi trebuie să ne concentrăm pe punctele legate de comerț și, pe de altă parte, nu trebuie să permitem altor comisii să ne ia din prerogativele noastre. au fost prezentate unele amendamente legate de dreptul muncii. Există unele puncte legate de comerțul internațional care se leagă de dreptul muncii, de atenuarea sărăciei pe plan internațional și cred că este bine să facem unele precizări legate de criteriile pe baza cărora țările sunt puse sau scoase de pe lista respectivă. Pentru că, după cum a spus și raportorul, se pare că există un anumit grad de uh, discriminare vis-a-vis -vis de anumite state care se bucură de o creștere în anumite sectoare, dar se confruntă în continuare cu un uh, grad mare de sărăcie. Apoi trebuie să ne Um, să ne gândim și la statele care trebuie să, care nu mai primesc acest ajutor, dar trebuie să se, să se adapteze la situația în care se află. Din punctul de vedere al calendarului, mi se pare că este într-adevăr cam strâns, nu ar trebui să mergem mai repede decât Comisia DEVE, ci trebuie să ne stabilim propriile criterii Raportul se referă la instrumentul de finanțare acoperit pentru dezvoltare, dar și comerțul are un uh, rol, ajută la dezvoltarea partenerilor noștri. Deci, din, din punctul nostru de vedere, avem nevoie de un calendar mai flexibil pentru a putea ajunge la uh, redactarea unor amendamente de compromis. Vă mulțumesc. După cum am spus deja, domnul președinte, calendarul a fost stabilit deja de un an. Deci avem o mică problemă din acest punct de vedere. Raportorul nostru a spus că eventual se gândește să revină din vacanțe mai devreme pentru a se asigura că totul este în ordine. Nu sunt sigur însă că o va face. Fran- Francisca. Vă mulțumesc, doresc să vă mulțumesc și pentru acest raport cu care cred că putem fi în general de acord. Majoritatea săracilor se regăsesc în uh, statele care au un venit uh, mediu și trebuie să nu uităm de acest lucru. Și obiectivul uh, principal um, în acest dosar este să păstrăm prerogativele Parlamentului așa cum sunt garantate ele de Tratatul de la Lisabona. Comisia își uh, dorește libertatea de a decide bugetul, majoritatea uh, bugetului. Pentru mine, de exemplu, suma de 50 de milioane de euro este o sumă foarte mare. Și cred că și Parlamentul ar trebui să aibă un cuvânt de spus când uh, trebuie cheltuită o sumă atât de mare. Sunt de acord că trebuie să existe o consultare consolidată cu țările partenere, să consolidăm și principiul uh, asum- asumării programelor, să ținem seama și de efectele asupra mediului uh, înconjurător. Sunt convins că acest lucru va fi subliniat și de Comisia competentă pe fond. Și, într-adevăr, noi suntem uh, comisia responsabilă pentru relațiile comerciale și sunt de acord și cu reintroducerea unor uh, state pe lista de beneficiari. Într-adevăr, Uniunea Europeană este cel mai mare donator uh, de sprijin, de asistență pentru dezvoltare și uh, relații comerciale și în acest context ar trebui să vedem care sunt prioritățile și din partea Comisiei DEVE. Într-adevăr, noi ne ocupăm, într-adevăr, doar de, în principal de relațiile comerciale, dar nu ar trebui să uităm și de prioritățile Comisiei DEVE, de exemplu. Îți mulțumesc, Francisca. Mai dorește altcineva să intervină înainte să dăm cuvântul Comisiei? Domnul Reha, din partea Comisiei, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și Comisiei pentru proiectul de aviz. Doresc să mulțumesc în mod special domnului Scholz. Acest proiect de aviz introduce și, de fapt, uh, consolidează anumite puncte din uh, propunerea făcută de comisie, mai ales um, cele legate de comerț. Însă avem nevoie de un produs final care, un regulament final care să fie echilibrat, să țină seama de toate elementele dezvoltării, um, cooperării pentru dezvoltare. Se ține seama de agenda pentru schimbare, care acum este discutată și în Parlamentul European. Noi dorim să subliniem care sunt punctele care ne uh, îngrijorează pe noi la Comisie. Și este vorba de trei tipuri de îngrijorări. În primul rând, este vorba de procedura legată de actele delegate toate documentele din, de programare ar trebui să fie adoptate prin această procedură. Este vorba de un aspect orizontal care se referă la toate instrumentele de acțiune externă, mergând dincolo de rubrica 4. Deci această, discu- această discuție trebuie să aibă loc între Parlament, Consiliu și Comisia Europeană. O a doua îngrijorare a Comisiei se referă la diferențiere. După cum știți, Comisia uh, a propus ca 19 state să nu mai facă parte din acest uh, program. În proiectul de aviz, 5 state sunt uh, reintroduse între beneficiarii de ajutor bilateral. Comisia consideră că aceste state au, accesul, au un acces necesar la resurse pentru a se ocupa de problemele respective. Și este evident că statele respective au încă probleme, dar uh, pot fi rezolvate prin alte instrumente. Apoi, o altă îngrijorare din partea Comisiei este că anumite propuneri duc la o rigiditate, la o lipsă de flexibilitate. Și Comisia își dorea ca Uniunea Europeană să poată răspunde cât mai repede la noi situații, la noi provocări. Și pot să vă dau câteva exemple. De exemplu, faptul că anexa 4 și anexa 5 sunt uh, pre, pentru că acolo sunt prevăzute niște liste închise. Noi uh, prevăzusem un grad de flexibilitate, acum lista este închisă, proiectul de aviz prevede anumite detalii și lista respectivă nu mai poate fi modificată prin cooperarea bilaterală. Deci, dacă ne dorim să modificăm această listă, va trebui să trecem prin procedura legislativă ordinară. Un uh, alt exemplu de rigiditate se referă la modificarea nesubstanțială a documentelor de programare și că avem nevoie de documente strategice pentru statele care primesc o sumă mică de 50 uh, de milioane. Aș dori să spun că faptul că nu există un act strategic, uh, asta nu înseamnă că nu vom prezenta o strategie. Deci, strategia va fi uh, inclusă în uh, strategia anuală. Aceasta a fost propunerea noastră pentru a simplifica procedura pentru statele cărora li se uh, acordă o sumă mai mică de bani. Vă mulțumesc. Cineva din partea Serviciului European de Acțiune Externă? Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru acest proiect de aviz. Suntem de acord cu remarcile reprezentantului Comisiei Europene și noi dorim să subliniem că din punctul de vedere al diferențierii, după cum a explicat Javier, în propunerea Comisiei, ideea este ca statele care dispun de suficientă resursă pentru Um, aș, uh, pentru a încerca să-și uh, rezolve problemele proprii, nu au nevoie în mod neapărat de o cooperare bilaterală prin intermediul unei finanțări europene. Însă acest lucru nu înseamnă că, că prin propunerea comisiei nu uh, se renunță, în urma propunerii comisiei să renunță în, în totalitate la, cooper, la cooperarea cu aceste state statele respective pot accesa finanțarea europeană, de exemplu, prin intermediul unei cooperări regionale. Deci putem, să avea, putem avea în continuare o cooperare cu aceste state. Pot uh, accesa finanțări tematice, de exemplu, instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, instrumentul european pentru promovarea democrației și așa mai departe. Am dorit pur și simplu să subliniez aceste lucruri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Helmut, doresc să mai spui ceva? Mulțumesc. În primul rând, um, referitor la calendar. Eu um, sunt pregătit să vin aici în ultima săptămână din uh, august și raportorii din uh, umbră sunt invitați să vină și ei pentru a găsi un compromis, însă poate nu toată lumea își dorește acest lucru și voi încerca să văd cum putem uh, progresa cât mai bine în aceste condiții pentru a avea o listă de vot care să reflecte și dorințele colegilor și a raportorilor din umbră. Vă asigur că voi încerca să fac tot ceea ce pot pentru a găsi o soluție. Apoi, aș dori să vă mulțumesc pentru remarcile făcute vis-a-vis -vis de conținut, dacă este doar de competența comisiei noastre sau există și competențe din partea altor comisii. De exemplu, articolul cele spuse vis-a-vis de articolul 27 spune că, da, într-adevăr, dacă discutăm de comerțul extern, trebuie să discutăm și de dreptul muncii. Este o uh, o, o, aborda, o abordare pe care o avem și în uh, alte dosare. Trebuie să avem o abordare cât mai, uh, cât mai cuprinzătoare, așa am făcut și în momentul în care am discutat sistemul generalizat de preferințe. Și sper că vom găsi un compromis pentru aceste amendamente și sunt optimist că vom reuși să încheiem proiectul de aviz al comisiei noastre și sper că toate comisiile vor participa pentru a finaliza acest proiect de aviz și mă gândesc în mod special la Comisia de Apoi, uh, eu cred că voi menține modificările la anexa 4 și 5 pentru că ele se aliniază cu poziția celorlalte comisii și aceasta va fi poziția Parlamentului European în trilogul care va urma. Problema legată de actele delegate nu este una nouă. În ultimii uh, doi ani, am tot avut această discuție și sper că atât Consiliul cât și Comisia vor fi de acord că problema actelor delegate este o problemă sensibilă pentru Parlamentul European. din punctul de vedere al listei statelor. Sper că vom ajunge la un compromis pentru că Parlamentul European uh, trebuie să stabilească poziția proprie și sper că vom găsi o, vom ajunge la o soluție definitivă. Cred că și din partea Consiliului există dorința de a include, de fapt, mai multe, de uh, a reinclude mai multe state pe lista respectivă. Acestea sunt uh, comentariile mele în acest moment. Sper că vom coopera foarte bine și că vom putea încheia și finaliza acest proiect de aviz în septembrie. Îți mulțumesc, Helmut. După cum am spus, calendarul a fost deja stabilit de foarte multă vreme. Deci votul trebuie să aibă loc pe data de 3 septembrie. Dar dacă nu mă înșel, s-ar putea ca în ziua respectivă să fie ziua ta de naștere. Știu că Comisia DEVE uh, votează pe data de 18 septembrie și vom încerca eventual să votăm pe data de 17. Right, item 9 Trecem la punctul 9, bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2013, examinarea proiectului de aviz. Avem un vorbitor obișnuit la acest subiect, care este de fapt raportorul permanent la toate chestiunile legate de buget. Peter, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, această examinare a proiectului meu de aviz este deja o a treia oportunitate pentru comisia noastră să discutăm aspectele legate de buget pentru anul viitor. În primul rând, această comisie a adoptat uh, avizul pentru mandatul pentru trilog care definea prioritățile generale ale comisiei noastre. După aceea am avut un prim schimb de opinii cu privire la buget luna trecută. Acum, probabil ați văzut în uh, avizul meu propuneri detaliate pentru ca să răspundem atât la prioritățile comisiei noastre, cât și la propunerea Comisiei Europene pentru un proiect de buget pentru 2013. Permiteți-mi să descriu uh, pe scurt care sunt propunerile mele concrete. Am uh, subliniat menținerea finanțării Um, de bază, în ciuda crizei, și uh, împotriva, am, m-am exprimat împotriva reducerilor. Pe baza proiectelor pilot uh, inițiate de această comisie și acțiunilor pregătitoare, care pot avea o valoare adăugată foarte puternică în domeniul IMM-urilor, de exemplu, și internaționalizării acesteia, acestora, sau relațiile comerciale cu uh, vecinii noștri din Est și din Sud. Am insistat și asupra finanțării negocierilor comerciale care să se adapteze standardelor din uh, agenda europeană pentru comerț și a politicilor de comerț. Aceasta nu înseamnă o creștere substanțială de fonduri. Toate angajamentele care au fost luate în cadrul acestor restricții bugetare sunt foarte greu de înțeles pentru cetățeni și nu vor putea fi acceptate de către Consiliu. Cred că dacă cerem mai mult, putem să fi considerați ca nerealiști. Deși liniile bugetare care sunt legate de comerț nu sunt cele mai substanțiale din bugetul european, fiecare comisie trebuie însă să facă eforturi pentru a-și defini prioritățile. Pentru ca să putem atinge aceste obiective, eu voi înainta amendamente la proiectul meu de aviz pentru ca să îmi explic mai bine motivația mea și pe, voi înainta și amendamente bugetare la buget pentru ca să pot să-mi implementez propunerile. Pe scurt, în concluzie, cred că adoptând acest aviz în septembrie, comisia noastră poate să ajungă la compromisuri care să poate avea succes și poate, să poată fi preluate de către Comisia pentru Bugete și de către raportorii pentru bugete ai Parlamentului. Acesta a fost și cazul uh, în anii trecuți, când Comisia noastră a făcut mai multe propuneri și după tratatul de la Lisabona este responsabilitatea noastră să fim cei care inițiază și promovează astfel de propuneri în cadrul bugetului. Eu zic să încercăm să fim la înălțimea responsabilităților noastre și în acest domeniu. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Peter, înainte să-i dau cuvântul doamnei Keller, aș vrea să mă întorc la Helmut. Am spus înainte că termenul de depunere a amendamentelor este 19 iulie, chiar dacă vom schimba data votării, dar data pentru depunerea amendamentelor va rămâne aceeași. Vreau să înțeleagă toată lumea. Doamna Keller. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am discutat o cerere din partea DigiTrade de a crește resursele lor și s-ar putea să fie o mică problemă dacă acum trebuie să monitorizăm și mai multe lucruri și nici nu mai uh, ținem pasul cu schimbările în ceea ce privește negocierile comerciale. Dacă nu avem timp să studiem negocierile comerciale, documentele, care sunt întotdeauna foarte tehnice, va fi foarte dificil. Din acest context, aș vrea să propun un proiect pilot pe care sperăm noi va fi susținut, care va fi susținut de către grupurile politice, care necesită o mai bună monitorizare, mai multe informații și o mai bună gestiune a activităților noastre în ceea ce privește o sistematizare a lucrărilor. Bineînțeles că avem nevoie de uh, informații despre diferitele capitole cu privire la acordurile comerciale. Este nevoie și de diferitele aspecte legate de acordurile comerciale, diferitele detalii și informațiile acestea nu pot veni de la grupurile de lobbying sau de la ONG-uri. Este nevoie cu adevărat de o abordare sistematică. Probabil că ați auzit de așa numitul Finance Watch, care oferă aceste informații în mod periodic cu privire la, informa- deci la chestiuni uh, financiare, la criza economică și așa mai departe, lucruri care au fost extrem de importante pentru Comisia Econ. Noi propunem uh, ceva similar la Comisia INTA. Considerăm că este necesar să avem așa ceva, un fel de trade watch în cazul nostru. Comisia ne-a spus că nu este nevoie însă de o astfel de supraveghere pentru că există dialogul cu societatea civilă, dar dialogurile cu societatea civilă sunt foarte diferite față de ceea ce am descris eu într-un astfel de supraveghetor al comerțului Trade Watch. Dialogul cu societatea civilă este, de fapt, cadrul în care se organizează feedback-ul din partea societății civile și este transmis către comisie. Noi însă avem nevoie de informații independente, informații de care noi să putem profita, care sunt independente și de care și statele membre să poată profita și care să fie o plus valoare clară la activitatea noastră. Sperăm de aceea că ne veți susține în această cerere și sperăm să reușim să obținem, pentru că eu cred că ar fi extrem de important să îmbunătățim și calitatea uh, muncii noastre, capacitatea noastră de a îmbunătăți uh, toate activitățile legate de acordurile comerciale cu care trebuie să ne confruntăm în fiecare zi. Acestea sunt comentariile mele cu privire la bugetul în general. Cu privire la avizul dumneavoastră, domnule Statni, aș face câteva, poate, amendamente, dar ce este clar este că avem nevoie și de o susținere analitică a lucrărilor noastre care nu ar uh, face viața noastră neapărat mai simplă, dar care ar fi cu siguranță un lucru bun. Mulțumesc, domnule Murphy, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc și raportului pentru aviz. Aș dori să susțin această propunere pe care a făcut-o Francisca înainte cu privire la un trade watch. Cred că ar fi un bun instrument pentru a putea evalua evoluțiile în acest domeniu. Trei puncte aș vrea să menționez cu privire la aviz. Există, în primul rând, o problemă poate de formulare, poate o chestiune care ține de traducere scrisă. E vorba de punctul 3, așa cum este el formulat. Pare că e vorba de o propunere de reduceri bugetare cu privire la asistența pentru dezvoltare. Eu zic că e clar că trebuie să clarificăm, este evident că trebuie să schimbăm formularea pentru ca să se înțeleagă ceea ce vrem să spunem și nu să se creadă că încercăm să avem mai multe fonduri uh, pentru comerț, dar mai puține fonduri pentru asistența de dezvoltare. În al doilea rând, aș vrea să, sugerez, să sugerez un punct uh, specific cu privire la fondurile suplimentare pentru Aid for Trade, ajutor pentru, dezvol- pentru comerț, care nu fac parte din uh, ajutorul pentru dezvoltare. Iar apoi, trei, în legătură cu PEV, aș vrea să spun că până la urmă trebuie să vorbim despre scopul acestor politici. Dacă în continuare politica de vecinătate își va juca rolul pe care l-a jucat până acum și uh, dacă în continuare politicile neoliberale și marile întreprinderi sunt cele care beneficiază de aceste politici, nu este un lucru pe care îl vrem. Noi vrem dezvoltare sustenabilă, creștere economică, diversitate economică, locuri de muncă și creșterea standardelor de viață. În acest caz vă vom putea susține. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Murphy. Îi cer, uh, cuvântul, îi cer domnului Duponti din partea comisiei acum, Duponti, să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat notă de punctele menționate, cred că știți care este poziția noastră și noi considerăm că dacă există un interes uh, pentru a avea un instrument de monitorizare suplimentară, putem face o analiză și în cadrul Parlamentului European pentru ca să vedem cam care ar fi situația. Mulțumesc! Mulțumesc! Peter, vrei să închei tu? Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, mulțumesc și colegilor pentru comentariile făcute și pentru propuneri. Voi uh, analiza fiecare propunere în parte, mă voi gândi la marja de manevră și la câmpul de aplicare al uh, acestor posibile instrumente. La un moment dat, în momentul, de fapt, în momentul acesta trebuie să ne uităm la fiecare euro cheltuit și chiar dacă eu cred că ceea ce propunem noi rămâne foarte aproape de mm, cerințele bugetare, chiar când cerem uh, puțin mai mult, este pentru că comerțul uh, ajută la o creștere economică, stimulează locurile de muncă și creșterea economică în general. Iată de ce eu susțin aceste puncte. Eu sunt raportor, sunt raportor și pentru SETA cu Canada și avem cam 50% creșterea PIB. Deci probabil de la 2 la 3% o creștere pe macroeconomie aceste acorduri comerciale. Deci eu zic că e vorba de o investiție foarte bună pentru cetățeni. Câteodată este nevoie să investim uh, de vreme pentru ca să avem rezultate mai târziu. Important este ca procesul să fie continuu și să ne angajăm cu partenerii noștri comerciali, cu vecinii noștri, pentru ca să putem ieși din această problemă, criză, recesiune de 3, 4, 5 ani sau cât uh, va mai dura și să facem pași înainte eu cred că prin comerț putem avea o creștere sustenabilă și putem avea beneficii nu numai pentru cetățenii noștri, ci și pentru partenerii noștri. Mă voi uita la toate propunerile făcute și apoi vom analiza fiecare în parte în ceea ce privește propunerile din aceste sugestii. Mulțumesc! Se vorbește fără microfon, președintele Mulțumesc. Așadar, termenul pentru depunerea amendamentelor este 3 august, adoptarea proiectului de aviz pe 3 septembrie. Mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 10, o strategie privind libertatea digitală în politica externă UE. E vorba de examinarea proiectului de aviz. Raportor este doamna Andersdotter. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Chairman, for um, providing me with this Mulțumesc, domnule președinte. Voi prezenta acum avizul. Încercăm să susținem eforturile AFET privind libertatea digitală în politica externă a UE și în complement la eforturile AFET noi încercăm să țintim mai degrabă sectorul comerțului internațional, precum și cadrul legal internațional în uh, acest sector. Ne exprimăm uh, preocuparea pentru faptul că Europa încă negociază acorduri comerciale cu state terțe unde nu se ține seama de excepții și derogări pentru drepturile la copyright. Ori acest lucru prejudicează piața internă. În schimb, există scheme de negociere internațională mm, care consolidează sectorul. Lipsa de echilibru în armonizare uh, aduce uh, probleme, în special în uh, regimul copyright-ului pentru întreprinzătorii care încerc, încearcă să obțină modele inovatoare și durabile în societatea informațională. Solicităm, prin urmare, Comisiei Europene să țină seamă și de aceste aspecte atunci când negociază acorduri internaționale. Am inclus în uh, aviz acele acorduri comerciale cu țări care restricționează accesul la informație. Anumite state, special din Est, au tendința de a bloca uh, majoritatea fluxurilor informaționale către cetățenilor. Fie că e vorba de uh, fluxul de informație între cetățeni și cetățeni sau cetățeni și um, societăți comerciale. ar trebui să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană pentru a ne asigura că proprii noștri furnizori de servicii în zona digitală nu sunt supuși unor asemenea măsuri de cenzură. Solicităm o agendă comercială în general, dar cu obiective de transparență și uh, fără restricții la uh, accesul la internet. E vorba, sigur, de mm, întreprinderile europene, dar suntem cu toții de acord că libertatea de comunicare și libertatea de opinie uh, sunt niște garanții ale democrației care ar, nu fac decât bine oriunde în lume. În fine, un ultim element se referă la exportul de tehnologii de supraveghere. Acestea sunt produse adesea de companii europene și am dori ca exportarea lor să fie mai bine controlată. Acum, dacă e să fac câteva amendamente la propriul meu raport pentru aviz, la cel de-al doilea punct, îl, o citez pe doamna comisar Crăs. Dumnezeu a sugerat Există puncte în care aș putea găsi formulări mai potrivite. Însă, în linii mari, cred că opinia mea este corespunzător ilustrată. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Christopher, ai cuvântul. Mulțumesc. Ca și raportor din umbră pentru PP, doresc să fac și eu câteva comentarii. Cred că subiectul pe care îl discutăm este deosebit de important și, în plus, unul interesant. Am putea discuta ore și ore pe această problemă a libertății digitale. Nu vă temeți, n-am să o fac acum. Dar cred că e important pentru comisia noastră să spunem că un internet deschis este o problemă comercială, pentru că o parte tot mai mare a economiei se află pe internet, iar a restricționa accesul înseamnă a restricționa comerțul. Sigur că apar și probleme de drepturile omului, dar există o comisie specializată pentru așa ceva. Valoarea adăugată pe care o putem aduce noi în comisia noastră este de a arăta în mod explicit care este dimensiunea comercială a limitării accesului la internet. Acum, în ce privește China, e limpede că există tentativa de a suprima accesul la comunicare. Este uh, un instrument uh, de opresiune, dar uh, din punct de vedere economic este o măsură protecționistă. Guvernul chinez, ca și alte guverne, încearcă să folosească sistemele de securitate naționale sau cum vreți să le numiți, dar în fond unul dintre obiective, chiar dacă nu explicit, este acela de a-și proteja piața internă și de a limita accesul companiilor europene pe această piață digitală. Și eu cred că acesta este un punct extrem de important unde Comisia noastră poate interveni. În schimb, Ceea ce mi se pare trist în acest moment este că raportul, în forma sa actuală, ratează exact uh, acest element decisiv și definitoriu pentru comisia noastră. Uh, protecționismul este un obstacol pentru economia Uniunii Europene. Eu nu împărtășesc uh, mai deloc opiniile doamnei raportor. Cred că definiția libertății este aceea de a chiar dacă m-aș limita la aspectele de drepturi ale omului, Atunci când uh, m-aș adresa cetățenilor din Belarus, nu dimensiunea de problemelor de copyright și de închidere accesului la internet e cea care m-ar interesa, ci mai degrabă limitarea accesului la site-uri precum Facebook sau motoarele de căutare, Și toate acestea cred că duc la protecționism. Am citit uh, un studiu foarte important și interesant care susține că s-ar putea um, intenta un proces în fața um, OMC pentru asemenea limitări ale accesului. De asemenea, acordul GATT ar putea fi invocat în uh, comerțul de servicii. Și încă două scurte comentarii pe text. Cred că la final, unde se vorbește despre uh, echipamentele de telecomunicații, sunt câteva puncte importante. Cred că acestea sunt uh, tehnologii de folosire unică și multe nu ar trebui să figureze acolo, dar atunci când o companie telecom oferă servicii în Belarus, să iau acest exemplu, au cel puțin o obligație morală să se gândească la felul în care aceste servicii sunt folosite de către guvern. Nu cred că ar fi nimeni mai fericit sau mai liber, nici economia nu ar avea de Uh, beneficiat nici în Belarus și nici în Uniunea Europeană dacă am limita accesul la aceste echipamente de tip telecom. Însă sigur că trebuie să fim vigilenți în relațiile comerciale cu astfel de state. Aș formula probabil diferit uh, acest uh, alineat, dar sunt de acord cu el. Nu sunt de acord, în schimb, cu ideea că nu trebuie să încheiem niciun fel de relații comerciale înainte de a fi căzut de acord în Europa asupra aspectelor de copyright și a libertății digitale. Nu putem avea un acord global asupra, să zicem, schimbării climatice până când nu suntem de acord noi toți aici în Europa asupra unei astfel de probleme. La fel se întâmplă și uh, în cazul libertății digitale. Orice acord trebuie să se bazeze pe acquis. Iar eu cred că ceea ce se face astăzi, de exemplu, în Canada, se bazează pe un astfel de acquis și pe această bază, sigur, se poate negocia și semna ceva. Mm, nu cred că e o idee bună de a impune un moratoriu um, în acest domeniu digital care, din punct de vedere comercial, este plină dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, Christopher. Doamna Modicușe. Gracias, presidente. Eu cred că este informe para... Vă mulțumesc, doamna președinte. Cred că acest uh, raport referitor la strategia privind libertatea digitală în politica externă a Uniunii Europene este important, mai ales în contextul de acum, după respingerea acordului ACTA săptămâna trecută la Strasburg. Din punctul meu de vedere, părerile raportare pentru aviz sunt corecte. Ele acoperă prioritățile din punct de vedere a libertății digitale. Eu aș dori să insist însă pe marginea câtorva, câtorva puncte. Fragmentarea actuală a strategiei uh, referitoare la um, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală înseamnă o revizuire uh, completă a strategiei Uniunii Europeană. În al doilea rând, cred că trebuie să fim mai vigilenți vis-a-vis -vis de potențialul uh, de efecte negative a tehnologiei din țării texte, din punctul de vedere al angajamentelor existente în cadrul Organizației Mondiale ale Comerțului și a rolului Uniunii Europene de a proteja libertatea digitală și a drepturilor omului în țările vecine și în țările terțe cu care uh, se încheie acorduri uh, de liber schimb. În acest context, trebuie să protejăm libertatea circulației informației, este foarte importantă. Toate aceste idei se vor reflecta în amendamentele pe care le voi propune și doresc să o felicit pe doamna raportor pentru munca ei excelentă și a fost o plăcere să lucrez împreună cu ea. Nimeni din partea liberalilor nu dorește să intervină. Said Kamal, din partea grupului politic CER, m-a rugat să-i prezint uh, părerile. Dumnealui spune că internetul a devenit parte integrată a părții noastre cotidiene. În același timp, provocările au devenit tot uh, mai mari în ultimii 5 până la 10 ani. Internetul uh, rămâne încă o zonă de frontieră din punct de vedere uh, legislativ și uh, legiuitorii trebuie să ia decizii legate de reglementarea internetului sau să ia decizii dacă este nevoie să reglementăm internetul. Trebuie să ținem seama de agenda digitală, de prioritățile europene vis-a-vis -vis de, un, de impactul legat de o reglementare adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală care să sprijină inovarea și creșterea economică să permită crearea de locuri de muncă și servicii de calitate digitale în Europa. După cum se spune în agenda digitală europeană, trebuie să găsim echilibru între protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și nevoia publicului de a avea acces la cunoștință și la conținut digital pe internet. Când vine vorba de acordurile de comerț semnate de Uniunea Europeană, tre- um, societățile eventual ar trebui să-și uh, adapteze modelul de afaceri, afaceri la noile realități digitale. Există un argument conform căruia o putere de procesare a informațiilor tot mai mare, o sporire a, a, de, a capacităților de depozitare a informațiilor ar putea restrânge accesul la informații. Ar trebui să permitem uh, furnizorilor de conținut digital să își împărtășească acest conținut dacă doresc acest lucru. Pe de altă parte, ar trebui să uh, permitem uh, celor care dețin drepturile de autor să facă și să primească venituri din proprietatea lor. Cam acestea au fost remarcile din partea lui Said Kamal și acum îi dau cuvântul lui Helmut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut și eu acest raport, pentru că îl discutăm acum uh, după votul de respingere a acordului uh, ACTA și este un proiect de aviz foarte important pentru Comisia responsabilă pe fond AFET. Doresc să vă spun că raportorul din Comisia AFET a inițiat un uh, proces de discuții cu printre, printre alții cu colegi uh, supleanți din comisia noastră și toți cei interesați de această term, temă sunt invitați să participe la aceste discuții pentru a crea o platformă comună de discutare a acestei teme foarte importante. Cred că ar fi bine ca și comisia noastră să participă la acest proces pentru că întrebările ridicate au consecințe uh, importante. Domnul Fielner s-a referit la drepturile omului, la drepturile cetățenilor. Eu aș dori să vă aduc aminte că eu vin dintr-un uh, uh stat care a fost boicotat pe așa numita listă COCON. Nu am uh, primit, uh, de exemplu, anumit tip de tehnologie, deci eu știu ce înseamnă să faci parte dintr-o societate care este exclusă de la accesul la anumită tehnologie. Nu doar piața este cea care decide și, decide și dacă discutăm niște mecanisme de reglementare, trebuie să fim foarte precauți. Acum, în legătură cu proiectul de aviz, eu aș sublinia că, din punctul meu de vedere, punctul 3 este foarte important în interiorul Uniunii Europene trebuie să găsim o abordare de, care să clarifice această temă, mai ales după acta trebuie să um, tragem învățămintele necesare și trebuie să înțelegem că acordurile internaționale trebuie să se bazeze pe poziția comună la care s-a ajuns în interiorul Uniunii Europene. Acest lucru este foarte important. În al doilea rând, aș propune să respectăm cadrul uh, internațional în care trebuie să dezvoltăm această agendă avem la dispoziție, de exemplu, Organizația Mondială a Comerțului și alte organi- organizații și acest lucru ar trebui să fie menționat în acest proiect de aviz. Și în, în fine, libertatea digitală în cadrul politicii externe ridică anumite probleme. Dacă discutăm de asistența pentru dezvoltare, dacă discutăm de relațiile comerciale internaționale, ne confruntăm cu problema în care există o folosire privată și o proprietate privată a unor mijloace, chiar, că, chiar dacă este vorba de servere, de exemplu. Deci, uh, serverele sunt în proprietate privată, dar trebuie garant- ele trebuie să garanteze o, un acces uh, public la informații. Este o contradicție, însă nu o contradicție negativă, ci pur și simplu este o provocare la care legiuitorul, inclusiv în Uniunea Europeană, trebuie să găsească o soluție. Sper că vom colabora foarte bine cu raportorul și vom avea un proiect de aviz foarte bun. Bent? Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la trei puncte. În primul rând, într-adevăr, libertatea internetului reprezintă o șansă pentru o dezvoltare economică și pentru o participare a societății uh, la democrație. Însă acest lucru nu este un lucru automat, nu se întâmplă de la sine. Există soluții în Europa pentru un comerț digital uh, liber, dar și soluții pentru o participare sporită a cetățenilor. Cred că aceste soluții ar trebui să fie promovate din uh, partea Uniunii Europene pe plan global. Deci soluțiile digitale care asigură un comerț electronic um, extins și care asigură și participarea cetățenilor la um, procesele politice. Cred că există în acest punct de vedere soluții foarte interesante tehnice în unele uh, circumscripții uh, din uh, Germania, cetățenii sunt invitați să participe la, să participe la procesul um, decizional uh, cu ajutorul internetului și asemenea soluții cred că ar putea fi exportate și în exterior. Al doilea punct, domnule Fellner, sper că v-am uh, înțeles corect. Sprijiniți punctul 6 și de acum înainte doriți o um, analizare ex ante în momentul în care se hotărăște exportarea unor uh, echipamente tehnice, mai ales când este vorba de exportarea acestor echipamente înspre state unde există anumite probleme am uh, discutat, de exemplu, despre produsele cu utilizare dublă. Din păcate, în, uh, acest, în punctul respectiv nu s-a acceptat o analizare ex ante. Sper că vom uh, reuși până la urmă să impunem să impunem o asemenea analizare ex ante și la punctul respectiv este clar că nu ne dorim o restricționare a exportului, însă când exportăm înspre anumite state, cred că situația trebuie analizată cu mai mare atenție. Apoi, un al treilea punct, problema prote- uh, protejării dreptului de autor. Sunt de acord cu domnul Fellner în momentul în care spune că nu este rațional să nu mai uh, încheiem un acord internațional până când vom rezolva situația legată de drepturile de autor. Dacă vom face acest lucru, 20 de ani de acum înainte nu vom mai încheia un asemenea acord. Drept urmare, doresc să cer Comisiei să ne prezinte într-adevăr o propunere de soluționare a acestei probleme a protejării drepturilor de proprietate intelectuală din anumite cercuri, eu am primit informații conform cărora domnul comisar Barnier nu va mai face o asemenea propunere în uh, cadrul acestui mandat, pentru că nu consideră că um, acest lucru este uh, fezabil. Cred că tocmai pentru a ajunge la acorduri internaționale solide, trebuie să cerem Comisiei să ne facă o propunere în acest sens pentru a putea discuta cât mai repede și în Parlament și eventual Comisia ne poate confirma dacă este adevărat acest zvon, uh, conform căruia Comisia nu urmează să facă nicio propunere din, în această legislatură. Mulțumesc, Bernd. Christopher? Aș dori să-i spun domnului uh, Lange că, într-adevăr, nu cred că există un dezacord între noi. Poate nu suntem de acord uh, în legătură cu produsele cu utilizare dublă, dar, oricum, provocarea în uh, acest domeniu nu se leagă de aceste produse cu utilizare dublă. De exemplu, am discutat, am avut discuții largi cu Ericsson, care produc uh, niște um, uh, produse de uh, telecomunicații digitale și guvernele, de exemplu, au dreptul să asculte convorbiri uh, telefonice. Această funcție se regăsește în toate uh, produsele vândute de Ericsson. Însă ce se întâmplă dacă un asemenea produs este vândut Iranului? pentru că este clar că va fi abuzat. Dacă Deutsche Telekom urmează să opereze în uh, Belarus, ce se va întâmpla? Vor permite serviciului uh, secret să ascultă convorbirile clienților. Este un lucru care nu poate fi acceptabil. Pe de altă parte, să nu uităm ce a spus Helmut Scholz. să cerem uh, un moratoriu uh, pentru exportarea acestor uh, produse tehnice ar îngreuna situația, pentru că și cetățenii din statele respective au nevoie de acces la internet. Este foarte greu, într-adevăr, să găsim echilibrul potrivit. Nu cred că am putea rezolva soluția spunând că ar trebui să includem aceste produse în anexa produselor cu dublă utilizare. Este clar că știm ce ne dorim uh, vis-a-vis -vis de situația din statele respective. Și acum, în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală, este o temă imensă. Am avea nevoie de ore întregi pentru a o dezbate, dar în acest context, uh, drepturile de proprietate intelectuală nu sunt, nu au o importanță atât de majoră în acordurile comerciale. Cred că, într-adevăr, avem nevoie de o reformă a acestui domeniu, avem nevoie de un domeniu, de un domeniu dinamic pentru că economia, economia se schimbă și lucrurile adevărate astăzi vă promit că nu vor mai fi adevărate peste 10 ani și să mm, avem această abordare nu, nu, mi se pare este prea naiv să ajungem la un consens pe plan european din punctul de vedere al drepturilor de autor și abia după aceea să încheiem, să încheiem acorduri internaționale. Dacă am face acest lucru, ar trebui să modificăm achiul comunitar înainte să trecem la noi negocieri. Îți mulțumesc, Christopher. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache eingehen, die, äh, glaube ich, in der Diskussion Mulțumesc. Aș vrea să mai menționez și un punct care de obicei nu prea se prea, nu se prea menționează în această discuție, și anume că raportoarea uh, s-a concentrat în acest proiect pe problema proprietății intelectuale și pe felul în care trebuie să tratăm această chestiune. Eu cred că pentru noi, PPE, foarte important este ca titlul acestui aviz să fie altul și de fel și inițiativa din AFET este, are alt titlu. Deci despre aceasta este vorba, despre această diferență. E vorba de o strategie uh, de libertate digitală care sunt posibilitățile internetului pentru ca să putem îmbunătăți drepturile omului, democrația și libertatea în lume. Cred că aceasta este și problema avizului. Bineînțeles că cu tehnologie modernă poți să limitezi libertatea pe internet, dar cred că dacă ar fi uh, să analizăm, de exemplu, situația din Iran și faptul că aflăm ce, ce se întâmplă în Iran. E deja un lucru bun. Bineînțeles că comisia folose, eh, guvernul folosește internetul pentru ca să și oprime pe opozanți, dar dacă n-ar exista deloc internetul, atunci nici nu am aflat ce s-ar întâmpla și nici nu ar exista ceva de, de interzis din partea guvernului. Deci eu zic că trebuie să existe un echilibru între posibilitatea de libertate, de schimbare de opinii, de uh, pace până la urmă. Cred că toate aceste aspecte sunt potențial aduse cu sine de către internet și de aceea Sigur, se pot și abuza, dar totuși, dacă nu mai avem deloc tehnologie uh, de acest tip sau IT în Iran, atunci uh, nici nu vom putea să mai aflăm ceea ce se întâmplă cu acele guverne, nu știm cum vor, își vor trata cetățenii, nu vom mai avea niciun canal de comunicare și atunci nici nu vom putea să reacționăm la situația care este acolo. În ceea ce privește această temă cu privire la aprobările ex ante și ex post, vorbim deja uh, a doua oară despre aceste drepturi, eu v-aș ruga să ne mai gândim încă o dată dacă nu este vorba de fapt de o neînțelegere. În primul rând, un control foarte bun ex ante Există multe dovezi în statele membre ale Uniunii Europene că se poate așa ceva. Un control foarte bun ex ante este un lucru pozitiv, dar un control bun ex post în ceea ce privește rezultatele acestuia, ar putea fi și mai bun. Eu aș zice să comparăm situațiile existente, de exemplu, cifra de afaceri la export sau uh, la impozite în, aceste, în acest context în Uniunea Europeană. Un control expost uh, poate că există o neînțelegere, un control expost nu înseamnă că produsul se exportă și după aceea se vede, a, ah, hai să vedem ce am exportat, a, ah, din întâmplare am exportat o bombă atomică, ne scuzați, n-ar fi trebuit să se întâmple. Un control expost înseamnă să spunem că anumite întreprinderi, anumiți furnizori care sunt extrem de fiabili, pe care îi cunoaștem deja de ani de zile, care s-au, au demonstrat că sunt uh, foarte rezonabili în ceea ce exportă și ce nu, aceștia pot să um, evalueze singur ce exportă și ce nu și după aceea să ne raporteze ce au exportat, pentru că știu că ceea ce au exportat este legal. Mă gândesc aici, de exemplu, la toate piesele de schimb în domeniul IT și alte domenii similare. Mă gândesc cum să facem în practică la lanțurile actuale de furnizare, când e nevoie de piese de schimb, când avionul apare, trebuie să decoleze de la Frankfurt, de la Paris sau de la Londra, totuși trebuie să fie posibil furnizarea unei părți de schimb pentru un aparat la care există deja aprobarea de mult. Și după aceea, poate peste 2-3 săptămâni, vine abia aprobarea de export. Eu zic că despre asta este vorba la controlul export și mă gândesc că poate și colegii ar fi bine să reflecteze asupra diferenței uh, dintre exante și expost și dacă nu cumva acest subiect exante expost pe care l-am discutat deja acum un an și jumătate foarte intensiv uh, merită eventual să mai discutăm sau totuși poate mai degrabă merită să-l, să-l punem deja în text. Mulțumesc foarte mult, Daniel Helmut. Vreau și tu să mai spui spui ceva, nu? Da, domnule președinte. Aș vrea să mai explic și eu un aspect. Pentru că cred că nu s-a înțeles foarte bine până acum în dezbatere. Dacă la titlul englez, ne uităm la titlul englez al acestui aviz, la AFET, este altul decât în traducerea germană. Deci nu e vorba, domnule Caspari, de libertatea de, de, uh, digitală sau de strategia uh, pentru aceasta, ci este vorba de strategia pentru libertatea digitală. Asta este ceea ce a spus și raportoarea la Strasbourg săptămâna trecută. Este vorba de problemele de proprietate intelectuală, dreptul la copyright și așa mai departe, de care s-a vorbit în cadrul acțiunilor de politică externă a Uniunii Europene, ale Uniunii Europene. Și dacă am înțeles bine, și uh, raportoarea de la AFET a explicitat acest punct. Când vorbim și noi atunci la INTA despre aceeași problemă, trebuie să ținem cont de aspectele de comerț în acest context. Nu putem să spunem, de exemplu, că la avizul pentru DEVE nu e vorba de același conținut ca și vrem să ne delimităm de ceea ce au spus ceilalți, nu este bine. Trebuie să ne limităm la chestiunile de comerț, de schimburi comerciale și la impactul acestei strategii pentru libertatea digitală pe comerț. Despre aceasta vorbim, despre proprietatea intelectuală în comerț. Și cred că aceasta e și abordarea pe care trebuie să o urmărim împreună cu raportoarea de aviz. Mulțumesc! Well, thank you, Helmut. I have to say, Amelia... Mulțumesc, uh, Helmut. Cred că și uh, avem, uh, cred că Amelia se ocupă de un subiect extrem de interesant. O să rog comisia acum să ia cuvântul Andreea Gloriasa, are cuvântul din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, domnule Icar, din partea DigiTrade, voi lua cuvântul în locul colegei mele. În primul rând, vreau să subliniez că suntem uh, absolut de acord cu obiectivul general al raportoarei și anume de a asigura că libertatea de exprimare și libertatea uh, circulației ideilor este un lucru pe care îl susține toată lumea și libertatea internetului este extrem de importantă și din punct de vedere economic. E chiar o condiție sine qua non în această lume. Acesta este unul din obiectivele pe care am încercat să le atingem prin acordurile noastre de liber schimb. Încercăm să facilităm comerțul. Bineînțeles că nu e vorba de împiedicarea schimbului de idei și schimbului de informații. Sunt uh, destul de uluit să văd uh, cum s-au blocat negocierile care au conținut de proprietate intelectuală, de exemplu, atâta timp cât uh, chestiunile acestea nu sunt reglementate pe internet. De fapt, uh, ar fi interesant să vedem care sunt lucrurile care blochează aceste acorduri. Ne bazăm atunci când semnăm aceste acorduri pe achiul comunitar, vorbesc aici de directiva e-commerce, Bineînțeles că această directivă a comerțului electronic garantează libertatea internetului pentru toți cetățenii în Uniunea Europeană. Vreau să mă refer și la acordul de liber schimb, de exemplu, cu Corea, care a fost uh, în vigoare, deja este în vigoare de un an, conține chestiuni de proprietate intelectuală care n-au avut însă nici un impact pe libertatea internetului. Dacă ar fi fost așa ceva, bineînțeles că ne-am am fi analizat situația sau cel puțin până acum nu ni s-a semnalat așa ceva. Și un ultim punct uh, pe care cred că tot domnul Langen l-a menționat, vorbea de planurile domnului Barnier, s-a pus întrebarea uh, s-a spus că trebuie pusă o întrebare domnului Barnier și a, la Direcția Generală Piața Internă. Mă bucur să aud aceeași declarație de la dumneavoastră pe care am auzit-o și de la domnul Barnier și anume că vom analiza uh, aspecte de proprietate intelectuală, incluzând proprietatea intelectuală pe internet, în timpul legislaturii mandatului său. Din câte știu, acest document este pe cale să fie examinat, dar nu am detalii să vă dau mai mult decât atât. Mulțumesc. Raportorul dorește, doamna raportor, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru avizele lor și analizele lor detaliate Domnule președinte, e vorba de un subiect extrem de important și în același timp și extrem de interesant. Cred că am acoperit de fapt fiecare punct din aviz. La punctul 6, cu privire la, proiect, la produsele de folosire unică și analiza ex ante, cu privire la aceste produse, cred că există consens între membrii comisiei noastre, nu are rost să vorbim despre aceasta prea mult. Uh, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, Cred că vorbim aici de o chestiune foarte controversată, mai ales având în vedere refuzul acta de către Parlamentul European săptămâna trecută la Strasbourg. Faptul că nu ar trebui să acoperim DPI-uri în acordurile de liber schimb în general nu înseamnă că trebuie să ne, închei, să ne blocăm negocierile de liber schimb care sunt în curs în momentul de față. Uh, de asemenea, aceste acorduri de liber schimb trebuie să fie beneficiare atât pentru noi cât și pentru țara terță și cred că, de fapt, atunci când negociem aceste acorduri, ne gândim la beneficiile pe care le avem noi. Când avem o situație atât de fragmentată pe piața internă, aceste acorduri cu prevederile respective nu ne mai aduc niciun beneficiu. Comisia și Parlamentul cred că nu ar trebui să fie prea grijuli în ceea ce privește rezervele pe care le au și pe care le exprimăm față de Comisie, de exemplu noi Parlamentul față de DigiTrade, că avem nevoie de o nouă politică în aceste negocieri pentru acordurile de liber schimb, incluzând chestiunile care țin de DPI și de cetățenii europeni și protecția acestora în acest context. Altceva, aș mai vrea să comentez uh, chestiunile legate de Corea de Sud pe care le-a menționat uh, Comisia. Există filtrare generală, blocarea comunicării și viol- încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală din partea Coreei de Sud. Dacă Comisia a investigat, nu a investigat aceste aspecte, nu este bine și cred că ar trebui să o facă cât mai repede pentru ca să vadă dacă ar putea constitui un obstacol comercial. Dacă am trage această concluzie, uh, atunci ar trebui să avem și alte consecințe, așa cum s-a întâmplat cu hotărârea Curții de Justiție. Apoi, în ceea ce privește chestiunile de încălcarea drepturilor de liber exercitare a dreptului de antreprenor. Comisia, de asemenea, ar trebui să facă o analiză și noi ne-am bucurat dacă ați face acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Termenul de depunere a amendamentelor este 19 iulie și votul va avea loc în reuniunea noastră din 17-18 septembrie. Vă mulțumesc! Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, activitățile grupului de monitorizare. Și Martin Cazac nu este aici. Nu știu cine va vorbi în locul lui. E vorba de China. Helmut, te rog. Yes, uh, I can say uh, something about the Pot într-adevăr să vă spun câte ceva despre grupul de monitorizare pentru China. Am avut uh, ieri cea de-a patra noastră întâlnire și s-a adresat uh, unei informare a Comisiei urmare a întâlnirii de pe 31 mai organizată de Comisie în prezența Comisarului de Gârte și reprezentantul um, Chinei. Așa cum ne-a informat Comisia, aceste discuții au avut loc într-o manieră deschisă și sinceră, ambele părți exprimându-și convingerea că se va putea obține un acord, în special în ce privește investițiile. Element prioritar anul acesta. Și că, firește, asemenea schimburi de opinii vor continua și în viitor. Acestea se vor derula inclusiv în paralel cu următorul summit UE-China, programat pe 18 și 19 septembrie, deci cât se poate de curând. Acest uh, acord va fi unul din punctele cheie ale dezbaterii din septembrie. În ce privește grupul nostru de monitorizare, am avut uh, un schimb de opinii și uh, în ce privește uh, comerțul între China și Japonia și uh, schimbul între monedele acestor țări, încercând să avem o abordare mai globală. China a încheiat acorduri de schimb valutar și cu alte state, precum Pakistanul, Australia. Așa încât pare să existe din partea Chinei o dorință de a uh, opera la nivel valutar cu uh, diverse state. Vom vedea ce se va întâmpla în relația Chinei cu uh, Banca Centrală Europeană. Aceasta ne-a transmis care sunt uh, provocările viitoare, în uh, special în contextul crizei monede euro. Personal, aș recomanda să accelerăm eforturile grupului de monitorizare și în uh, întâlnirea coordonatorilor vă voi propune câteva idei care ar putea poate spori um, uh, și sensibiliza uh, colegii la această problemă. Mulțumesc. Îmi cer scuze, spune președintele, pentru că nu am fost prezent ieri, am fost într-o altă ședință, dar sper că în viitor voi fi alături de voi. George, ai cuvântul. mulțumesc tuturor celor care au participat ieri la grupul de monitorizare, la prima ședință a grupului nostru de monitorizare și cred că discuția noastră a fost una foarte interesantă cu domnul Jorgensen și Romanokov de la Digitrad. Și, așa cum știți, relația cu Mexicul Eh, este una foarte ambițioasă pentru că mm, vorbim nu doar de relațiile comerciale, ci și de eh, o serie de alte aspecte. Totuși, acordul eh, de liber schimb pe care l-am cu Mexicul este oarecum depășit și nu e atât de performant precum alte acorduri pe care deja le-am aprobat cu Columbia, bună oară. Există câteva clauze în ce privește serviciile, agricultura și investițiile, însă Comisia dorește să introducă și noi segmente, cum ar fi licitațiile publice. Cu toate acestea, nu suntem de acord asupra modului în care ar trebui să procedăm la această revizuire. Mexicul nu dorește să-și ia angajamente la fel de importante uh, precum uh, Comisia Europeană și-ar dori. În plus, urmează să aibă loc alegeri acolo și uh, e sigur că va exista un dialog cu noul guvern. S-au discutat și alte subiecte complementare în grupul de monitorizare, care țin mai ales de uh, controlul drogurilor, spălarea de bani și iată de ce am spus că discuția a fost una cât se poate de vie. Așteptăm uh, în următoarele luni vești proaspete din partea Comisiei. Mulțumesc! Spune președintele, trecem la Rusia. Prima întâlnire cu ambasadorul a avut loc la sfârșitul lunii trecute. Helmut, cred că era și tu acolo. Îmi aleg cuvintele cu foarte mare grijă. A fost foarte dificil să obținem vreun răspuns din partea ambasadorului și a fost cât se poate de evaziv în majoritatea întrebărilor pe care le-am adresat, ceea ce demonstrează că probabil este un foarte bun diplomat. Uh, oricum, un punct îndelung discutat a fost ratificarea candidaturii Rusiei la OMC. Se pare că partidul domnului Putin va putea obține această ratificare în Duma. O altă problemă, firește, a fost uh, cea care ține de gaz. Am discutat și despre agricultură. Sigur, Rusia este un mare exportator de cereale și va rămâne așa, chiar dacă a avut câțiva ani ceva mai slabi. Însă va continua să fie un exportator. Și apoi mai exista și problema accesului la vize. Și dânsul ne-a spus că probabil este mai ușor să obții o viză pentru Rusia decât pentru Statele Unite ale Americii. Repet, însă nu ne-a răspuns la majoritatea întrebărilor. Admintea întâlnirea a fost uh, una interesantă și plăcută. E o persoană interesantă și sper să ne întâlnim mai des cu dumnealui în anii care vin. No comments, right. Nu par să fie comentarii, atunci vom încheia ședința noastră până la 11.30, când ne întâlnim cu ușile închise în reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc tuturor și vă urez poftă bună!